Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια... Πρώτο θέμα της ημερήσιας... Α, συγγνώμη, κύριε Σασόλη, θέλετε το λόγο. Domnul Sasoli, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mă scuzați, domnule președinte, ă, și vreau să vă mulțumesc. Forțele de poliție italiană au arestat aseară cinci persoane care pregăteau un atentat mafiot împotriva unui coleg, domnul Rosario Croceta, care este membru al Parlamentului European și fost primar al unui oraș din Italia. Conform magistraților, astăzi, 20 ianuarie, uh, autoritățile belgiene nu au reușit să asigure o escortă adaptată pentru domnul Croceta care de foarte mult timp se află sub protecție judiciară în Italia. Vreau să invit președinția să-și exprime solidaritatea față de colegul nostru și vreau să rog plenul Parlamentului European să acționeze ca să se ofere o protecție adecvată domnului Croceta în timpul exercitării activităților sale de deputat european. Mulțumesc, domnule Sassoli. Aveți dreptate să evocați această chestiune în plenul Parlamentului European. Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea mediatorului european, conform articolului 204 din regulament. Am primit trei candidaturi pe care vi le voi prezenta în ordine alfabetică. Domnul Vittorio Botoli, domnul Nikiforos Diamanduros și domnul Pierre-Yves Monet. Candidații trebuie să fie aleși prin majoritate, deci abținerile nu se vor pune la socoteală. Voi trece acum la limba engleză pentru că trebuie să facem și un vot uh, de test ca să ne asigurăm că avem uh, cel puțin 368 de membri prezenți în sală, conform regulamentului de procedură. Știu că sunteți prezenți, dar vom verifica și cred că vă va face plăcere, pentru că vom avea un vot foarte interesant. Trebuie să repet instrucțiunile pe care le aveți cu toții în față, în limbile respective. În primul rând, trebuie să plasați cursorul pe numele candidatului pe care doriți să îl alegeți, ceea ce se face prin intermediul, intermediul celor două butoane pe care le aveți pe consolă, apoi trebuie să apăsați butonul plus, după care se va aprinde un beculeț albastru. Nu verde, nu galben, ci albastru. Și va apărea un asterisc în fața numelui ales. Corect? Bun. 2. Dacă doriți să indicați că sunteți prezenți, dar să nu votați, apăsați butonul 0, cel din mijloc. 3. Puteți să vă, modifica, să vă modificați votul reselectând primul candidat și apăsând butonul 0 și abia apoi mutând cursorul pe al doilea candidat pe care doriți să-l alegeți și apăsând butonul plus. Este o procedură extrem de complicată și deci trebuie să o verificăm. Cei trei candidați pe care îi avem în acest vot de verificare sunt în ordine alfabetică următorii. Vom testa astfel și profunzimea culturală a Parlamentului European. Este vorba de Picasso, Renoir și Van Gogh. Sunteți gata? Now the vote is open. S-a deschis votul. Okay, everyone should vote. Move your cursor. Toată lumea să voteze acum. Vă rog să mutați cursorul, să apăsați pe buton. okay, has, has everyone... El Greco, they didn't... El Greco nu este pe listă. L-aș fi sugerat dacă m-ar fi întrebat cineva. Toată lumea a votat? S-a închis votul. S-a închis votul. Este un vot foarte strâns. Van Gogh 240 de voturi, Renoir 238 de voturi, și bietul Picasso 166 de voturi. Now, what would have the majority been here? Okay. Okay, now I think we're ready to move to the vote. Cred că suntem pregătiți acum să trecem la vot. We have to reload, to reload the new list. Trebuie să încărcăm noua listă în sistem, dar uh, procedura este exact același lucru. Bateți din palme din cauza lui Van Gogh sau doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mi scuzi, președinte, ma... Mă scuzați, domnule președinte, dar consola mea nu funcționează. Îmi pare foarte rău. Să stilume κάποιον αμέσως να tu διορθώσει. Vă rog să trimiteți pe cineva imediat să repare consola. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι Ne pregătim, ne pregătim și vom începe în curând votul. It appears that Mr. Van Gogh wants to be a candidate for se pare că domnul Van Gogh dorește să candideze la postul de ombudsman și refuză să iasă de pe listă, dar încercăm să schimbăm. We're ready. We can go. We can... Okay. Suntem gata. S-a deschis votul. Veți vedea numele candidaților pe ecranele dumneavoastră. Ψηφίσατε όλοι. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Συγκέντρωσαν Domnul Diamanduros a obținut 340 de voturi din cele 678 exprimate. Domnul Monet 289, domnul Botoli 19. Έχουμε λοιπόν την επικράτηση του κυρίου Διαμαντούρου από την πρώτη... Domnul Diamanduros este ales în primul tur de scrutin. Îl felicităm pe domnul Diamanduros și dacă dorește poate să uh, ia cuvântul. Και συγχαρητήρια και σε όλους τους άλλους υποψηφίους. Felicitări și celorlalți participanți. Procedura de audieri a fost foarte dură Uh, au fost audiați la comisie și la grupurile politice și toți candidații au fost excelenți. Domnul Diamandouros este în sală? În numele comisiei are cuvântul doamna Wallström. Thank you very much, Ms. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Doresc să-l felicit pe Nikiforos Diamanduros pentru realegerea sa în funcția de ombudsman european. După cum s-a arătat în raportul său de anul trecut, este foarte important să se clădească încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană și putem cu toții să subscriem la această idee. Avem un rol esențial la această activitate atât de importantă, atât instituțional cât și individual. Relațiile dintre Comisie și Ombudsman au fost întotdeauna foarte pozitive și foarte constructive și cred că cooperarea noastră a devenit și mai lină și mai productivă cu timpul, prin anchetele ombudsmanului, prin munca alături de echipa sa, el a contribuit la construcția unei culturi a serviciilor în cadrul Comisiei Europene. Am învățat foarte multe din observațiile sale critice și am văzut că a sporit dorința de a se ajunge la soluții prietenești. Această evoluție trebuie să continue și știu că Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape activitățile ombudsmanului și să-i salute propunerile. Următorii ani vor fi interesanți și plini de provocări pentru ombudsman și mă gândesc, desigur, la noua posibilitate oferită de tratatul de la Lisabona și la noile posibilități. Dreptul la o bună administrare este stipulat în Carta Drepturilor Fundamentale, după cum bine știți și nu am nicio îndoială în legătură cu faptul că ombudsmanul își va aduce contribuția la consolidarea democrației în Europa prin transparență și prin crearea de men, o mentalitate a serviciilor pentru cetățean în instituții. Și cu toții trebuie să-l susținem în această muncă. Felicitări pentru numire și vă urez toate cele bune pentru sarcinile foarte importante care ne așteaptă pe toți. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wallström, mulțumesc Comisiei. Conform ordinii de zi, urmează votul prin procedură simplificată a raportului doamnei Hübner referitor la suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira și Azore trebuie să știți că uh, există o erată în legătură cu toate versiunile lingvistice ale raportului. Supun la vot prin apel nominal vot unic. S-a deschis votul. Van Gogh. I, I, I... Domnul Van Gogh? Είμαστε έτοιμοι νομίζω, άρχεται η ψηφοφορία. Cred că suntem gata. S-a deschis votul. Între timp, vă rog să-mi permiteți să-i spun domnului Diamanduros că îl voi invita să depună jurământ la Curtea de Justiție conform articolului 204 din regulament. Sper că acum sistemul de vot funcționează. S-a deschis votul. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 628 ψήφους. Se adoptă 628 de voturi pentru. Felicitări doamnei Hübner. Conform ordin de zi, urmează votul propunerii de decizie privind decizia Parlamentului European referitoare la propunerea privind un membru al Comisiei de Selecție pentru Judecătorii și Avocații Generale ai Cursii de Justiție și ai Tribunalului, doamna Palacio. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări! Trecem acum la vot uh, asupra raportului doamnei Jolie privind a doua revizuire a acordului de parteneriat ACP-CE, acordul de la Cotonou. Trecem la amendamente. 1. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 496 de voturi pentru. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 397 de voturi pentru. Aveți cuvântul. Uh, we will send it to the Commission, Ms. Glenn. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Vot prin apel nominal pentru amendamentul 3. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 392 de voturi pentru amendamentul 4. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 59 voturi pentru. Mulțumesc foarte mult, domnule Schulz, pentru ajutorul dumneavoastră. Amendamentul 5. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. se respinge cu 344 de voturi împotrivă. Trecem mai departe la votul final privind întregul proiectului de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamnă Jolie. Και περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Trecem acum la explicațiile de vot. Mai întâi, în ceea ce privește alegerea ombudsmanului european, domnul Bonsignore. Con questo voto il Parlamento europeo